Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. S-a deschis ședința. Aveți observații la ordinea de zi? O putem adopta? Dar am eu câteva modificări ale ordinii de zi. Mai întâi. Mai întâi. Dacă nu vă deranjează din cauza unor motive de disponibilitate a doamnei raportor Monica Holmeier, propun să începem voturile cu punctul 13. E vorba de politica clădirilor um, politica imobiliară și propun să grupăm voturile rapoartelor, având în vedere că unele vor fi votate deja în plenară săptămâna viitoare, deci sunt foarte urgente, propun să votăm acest grup de rapoarte înaintea votării bugetului 2017, deci punctul 8. Acest vot va avea loc după punctul 12. Punctele 9 și 15 sunt amânate și um, având în vedere că mă aflu aici, vă propun să ne discutăm punctul 17 imediat după voturi, pentru că mâine va trebui să vă părăsesc în jurul orei 10 și 30 de minute. Am câteva anunțuri acum, câteva comunicări. La reuniunile de pe 31 august, 15 septembrie și 26 septembrie, coordonatorii au luat următoarele hotărâri numeroase. Întâi, în legătură cu rapoartele și avizele, pentru avizul de modificare a regulamentului UE 2033-2013 în legătură cu anumite dispoziții legate de gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau cu amenințare de um, amenințări grave la adresa stabilităților, s-a hotărât să trimitem o scrisoare președintelui Comisiei Regii în loc să pregătim un aviz așa cum prevăzusem inițial. S-a hotărât că pregătirea unui aviz Control of Spending and Monitoring of EU Guarantee Schemes uh, Cost Effectiveness, pentru care Comisia pentru Control Bugetar este competentă pe fond, grupul S și D se va ocupa de acest aviz. Am hotărât de asemenea să pregătim un aviz la raportul de la LIBE privind cadrul Uniunii uh, pentru relocare și insistând ca președintele să se adreseze direct uh, Comisiei, coordonatorii au căzut de acord că nivelul de informare din partea Comisiei privind uh, deciziile bugetare majore și dialogul politic pe acest subiect nu este suficient de regulat. Comisia va primi, deci, uh, mai multe detalii în legătură cu solicitările noastre și așteptările noastre în acest domeniu. și aș dori ca reprezentanții Comisiei să țină cont uh, de această solicitare a noastră de a comunica direct uh, în timp real. În ceea ce privește implicarea Comisiei Buge, uh, uh, pentru buget în procesul semestrului european, a făcut obiectul uh, unei discuții și am hotărât să renunțăm la avizul din toamnă de la ECON privind uh, 2016 și am hotărât să uh, comandăm un studiu privind sinergiile între contribuțiile de la bugetul Uniunii Europene și bugetele naționale la obiectivele prevăzute în uh, analiza anuală a creșterii. Deci toate aceste subiecte din semestrul european nu uh, schimbă, după părerea noastră, lucrurile și caracterul lor formal ne face să avem o analiză pentru a găsi o adevărată valoare adăugată și efecte de pârghie și de aceea vom mm, comandăm un studiu pe acest subiect. S-a hotărât ca raportor și specialist pentru capacitatea fiscală să fie colegul nostru Reimer Böge și dânsul ne va reprezenta la conferința interparlamentară privind uh, stabilitatea, coeziunea economică um, în Uniunea Europeană, care va avea loc la Bratislava între 16 și 18 octombrie. Uh, partenerii noștri se bucurau că domnul Böge va veni, dar din păcate nu va putea fi prezent uh, și eu în calitate de președinte îl voi înlocui și membrii conferinței sunt dezamăgiți de acest lucru. Um, S-a hotărât să trimitem un răspuns Comisiei PETI în legătură cu petiția 1049-2015, în legătură cu observațiile unor cetățeni legate de revizuirea cadrului uh, financiar plurianual. În ceea ce privește rapoartele și avizele, prin avizul privind revizuirea generală a regulamentului Parlamentului European, președintele este responsabil și vă va prezenta aceste propuneri după voturi. În ceea ce privește raportul European Year of Cultural Heritage, s-a hotărât să trimitem o scrisoare al președintelui, președintei Comisiei pentru Cultură. Am hotărât să pregătim un aviz pentru Agenția Europeană pentru Siguranță și Securitatea Locuri de Muncă și pentru Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, CDFOP, și pentru Fundația Europeană pentru Ameliorarea Calității Vieții și a Condițiilor de Muncă, eh, Eurofond și Comisia Amplă este competentă pe fond. Raportor pentru, raportorul pentru agenții, Ian Scheier, va, se va ocupa de aceste trei avize. Am hotărât să pregătim un eh, aviz la Comisia uh, Libe programul pentru compararea apentelor digitale 604-2013 pentru identificarea um, cetățenilor țărilor terțe și a patrizilor și pentru folosirea datelor Eurodac de către statele membre. Europol for law enforcement purposes recast. C'est Gérard Depré qui sera... Gérard Depré se va ocupa, mm, uh, va fi raportorul nostru pentru aviz. Coordonatorii au hotărât să nu pregătim un aviz la raportul de la ECO. Program 2013 17 by extending it to 2018-2020. Les coordinateurs. Coordonatorii au adoptat de asemenea proiectul um, de ordine de zi a viitorului uh, trilog uh, privind proiectul de buget 2017 care va avea pe 19 octombrie și au adoptat uh, scrisoarea președintelui adresată președintei Comisiei Regii privind gestiunea financiară pentru anumite state membre cu dificultăți financiare grave au hotărât ca José Manuel Fernandez să fie reprezentantul Comisiei pentru Bugete la dialogul structurat cu Comisia privind uh, posibilă suspendarea fondurilor structurale adresate Spaniei și Portugaliei în urma uh, procedurii de deficit excesiv. Avem încredere în colegul nostru uh, că nu va nu exista suspiciuni de conflicte de interese în acest caz. Acestea au fost comunicările. Ați primit uh, procesul verbal al reuniunii noastre de pe 31 august. Dacă nu aveți observații sau obiecții, îl considerăm adoptat. Și trecem acum uh, la voturile care ne vor ocupa toată ziua de azi și poate și o parte din dimineața de mâine. În ceea ce privește politica uh, imobiliară. O salut pe doamna raportor Monica Holmeier, care a dorit, a dorit să votăm uh, uh, în mod prioritar raportul dânsei. Doamna Holmeier, aveți obiecții? Domnule președinte, vă mulțumesc. Nu uh, putem să votăm repede. Acest proiect este un proiect uriaș, iar săptămâna viitoare uh, urmează să ne gândim ce proiect de continuare urmează să elaborăm. Pentru că va fi nevoie de mai mult decât ceea ce putem noi decide astăzi printr-un prim pas. Eu cred că trebuie doar să ne formăm o imagine de ansamblu pentru a discuta săptămâna viitoare și pentru a putea adopta săptămâna viitoare și acel proiect. Deci, de fapt, ă, cerem o prelungire conform aliniatului 203 al regulamentului intern. Cred că Comisia nu va avea obiecții și deci ă, vom relua acest raport săptămâna viitoare. Acum, bugetul rectificativ numărul 3 privind securitatea instituțiilor. E vorba de echipamentele fizice de securitate. Votăm mai întâi amendamentul 4. Mai întâi să verificăm dacă funcționează bine sistemul uh, electronic de vot. Vă rog să introduceți uh, cardurile de vot în uh, consolă. S-a deschis votul. Vă rog să votați. N-a votat toată lumea. S-au introdus 33 de carduri de vot, probabil, și s-au înregistrat doar 30 de voturi deocamdată. 31. Are cineva probleme cu consola de vot? Nu? Atunci s-a închis votul. Două voturi nu au fost exprimate. Deci, în legătură cu bugetul rectificativ numărul 3 la bugetul 2016, amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum votăm întregul text care deci nu a fost modificat. Vom vota acum cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă bugetul rectificativ numărul 3 cu 23, 26 de voturi la 7. Trecem la mobilizarea fondului de solidaritate. E vorba de raportul colegului Kirtsos. Nu sunt amendamente, deci votăm întregul text cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă cu 32 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Trecem la raportul colegului González Pons. E vorba de mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Mm, cererea din partea Suediei, cazul Ericsson, amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Abțineri. Vom verifica acest vot prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Amendamentul a fost respins, respins cu 22 de voturi contra și 10 pentru. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, se respinge. Și acum votăm întregul text astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru și 7 împotriva. Fond d'ajustement à la globalisation. Votăm acum fondul de ajustare la globalizare, Microsoft Finlanda, raportul Sarvama, amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, vă rog să ridicați sus mână. se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă,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 7. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă um, președintele cere scuze împotrivă se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă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 Amendamentul 21 cred că a devenit caduc, pentru că amendamentul 7 a fost adoptat. Votăm uh, întregul text, astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 6 împotrivă. Trecem acum la raportul domnului Gaier. Agențiile europene pentru uh, azil, 251 de amendamente și deci raportorul consideră că poate ar fi bine să amânăm votul, să avem ceva mai mult timp la dispoziție. Punctul 10 acum. Posibile evoluții și adaptări Uh, raportul José Manuel Fernandez. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se uh, respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, a, îmi cer scuze, spune președintele, suntem la liniatul 1.1 din nou. Amendamentele 11, 12, 13, 14 până la 25. Le putem vota în bloc? Votăm în bloc. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt respinse. Amendamentul 30 pentru, Împotrivă. Abțineri. E respins amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 a fost retras, 32 la fel, 34 de asemenea. Amendament oral la alineatul 3 a făcut obiectul unor modificări and to coordinated with national budget. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? 33 a fost retras. 35 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, verificăm. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 de voturi pentru, 15 împotrivă. 39, da. Amendamentul 40 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Uh, cine e pentru? Împotrivă? Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul a fost respins. 19 împotrivă, 13 pentru. Avem acum un compromis la alineatul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 este acoperit de compromis. Deci, trecem direct la amendamentul 46. Cine e pentru? 46 votăm acum. Amendamentele celelalte dinainte sunt acoperite de compromis. 46. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri e respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri e respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri e respins. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri e respins. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri e respins. Amendamentul 52 pentru împotrivă, abțineri, e adoptat. 53 pentru, vot separat, prima parte. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Acum D'accord. Moi, je ne peux plus voter, mais vous, vous pouvez voter sur l'ensemble du texte. Eu nu mai pot vota, însă dumneavoastră puteți. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 pentru, 7 împotrivă și obținere. à nouveau rapport de Monsieur Fer... Raportul domnului Fernandez, din nou. E vorba de cereri de transfer. Secțiunea 3. Bugetul Comisiei. Nous avons deux virements. Două viramente. Un prim virament de 5 milioane 364 de mii. Domnule raportor, nu doriți să luați cuvântul, nu? Domnul Fernandes, aceste cerere de transfer decurg din votul pe care l-am avut, pe care tocmai l-am organizat, cu privire la fondul de ajustare la globalizare. 21 pentru Finlanda, 5 milioane 364 de mii de euro și viramentul 22 e pentru Suedia. Tot fondul mondial de ajustare la globalizare. Cuantumul este de 3 milioane 957 918 euro. Aceasta este consecința logică al voturilor pe care le-am avut. Mulțumesc, deci vă propun să votăm electronic primul virament cu privire la Finlanda și la Microsoft. S-a deschis votul. Parcă așa e, nu? Est-ce que vous avez tous voté? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru 6 împotrivă. Al doilea virament acum pentru Suedia și Ericsson. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 28 de voturi pentru 7 împotrivă celelalte secțiuni ale bugetului 2016. Domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. 44.000 de, de euro uh, e un virament care nu pune probleme. Luăm acești bani din uh, linia 1200 remunerări și tre uh, trecem la cursuri de limbă pentru că Uh, tot mai mulți deputați doresc uh, să facă cursuri de limbi, e minunat. De asemenea, trebuie să cumpărăm uniforme pentru ușieri și pentru șoferi și apoi linia 2540, probabil că o să stârnesc zâmbete acum, pentru că e vorba de compensarea majorării prețurilor pentru cafea și pentru apă în urma schimbării uh, contractantului, a furnizonului. Deci, am vrut uh, să facem economii, uh, am obținut majorări uh, de preț, ceea ce este foarte ciudat, dar nu vreau să mă pronunț pe fond. Având în vedere că nu e vorba de sume mari și că nu sunt obiecții, considerăm că dacă nimeni nu se opune, aceste cereri de transfer sunt adoptate, deci nu trebuie să organizăm vot. Bun. Trecem acum la proiectul de buget 2017. Înainte de a trece la vot, aș dori să rog Comisia să ne uh, facă câteva observații chiar înainte de vot, dacă dorește. Uh, oui, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. În limba engleză voi continua, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte. Uh, Uh, mulțumesc foarte mult pentru că mi-acordați ocazia de a vă furniza uh, câteva observații preliminare cu privire la amendamentele pe care le-am primit vinerea trecută. Doamna comisar Gheorgheva a prezentat un pachet pentru revizuire la jumătatea parcursului cu propuneri care coincid în mare parte cu o serie dintre amendamentele propuse pentru votul din această dimineață de la Comisia dumneavoastră. În primul rând, aș dori să salut amendamentele numeroase, practic marea majoritate a amendamentelor, care propun revenirea la nivelul de propuneri de Uh, credite de uh, alocare din uh, proiectul de buget al Comisiei din 2017. Aș dori să spun că amendamentele propuse care vizează creșterea cheltuielilor, dacă ne uităm doar la cifre, amendamentele ar duce cam la 4 miliarde față de proiectul de buget. În ce privește deci aceste amendamente, unele propun revenirea la nivelul de cheltuieli pentru orizont 2020 în uh, facilitatea mecanismul conectarea Europei, înaintea acordului obținut pentru Fondul European pentru Investiții Strategice. Propunerea Comisiei de revizuire a jumătatea uh, perioadei vizează faptul că trebuie ca programele care sunt uh, în curs de uh, desfășurare trebuie să fie uh, susținute financiar. Mă gândesc mai ales la Orizont 2020, la uh, culoarul transport din uh, Facilitatea Conectării Europei, Cosme și Erasmus. Deci observăm că avem aceeași poziție, ca să spunem așa. Dar Acestea fiind spuse, în ceea ce privește majorarea propriu-zisă, trebuie să ținem cont și uh, respectarea, de respectarea plafoanelor din cadrul financiar multianual și apoi și să ținem cont de alte priorități, de exemplu uh, gestionarea fluxului de migranți. O serie de amendamente propun creșterea cheltuielilor în domeniul agricol și, uh, și în acest domeniu Comisia, așa cum a spus din timp, propune ca prin uh, scrisoarea rectificativă obișnuită cu privire la agricultură care va fi publicată în uh, câteva săptămâni, va concretiza uh, acordarea unui sprijin financiar pentru sectorul lactatelor, așa cum s-a anunțat în iulie. În ceea ce privește inițiativa șomajul ocuparea în rândul tinerilor și aici amendamentele dumneavoastră și propunerea Comisiei pentru revizuirea la jumătate de parcurs Converg. Comisia evaluează în prezent calendarul pentru a uh, extinde, deci pentru a prelungi această inițiativă privind uh, ocuparea în rândul tinerilor. Acum, în ceea ce privește uh, um, fluxul de migranți și uh, gestiunea acestuia, am observat că există o serie de amendamente care solicită, de exemplu, crearea unor noi instrumente, a unei linii bugetare separate uh, în uh, rubrica Securitate și Cetățenie. Aici însă aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că reacția uh, în acest domeniu trebuie să fie cât mai rapidă, mai ales într-un context atât de schimbător deci Uniunea Europeană trebuie să uh, intervină cât mai repede cu putință acolo unde intervin fluxurile, pentru că migranții se mișcă foarte repede și deci uh, dacă înmulțim uh, liniile bugetare și dacă aducem și mai multă rigiditate în sistem, s-ar putea să ne scădem uh, șansele de a reacționa adecvat uh, la această provocare și, așa cum am spus, această reacție trebuie să fie cât mai uh, rapidă și mai hotărâtă și aceasta pe termen cât mai scurt. Mai există și alte amendamente care propun crearea unui nou capitol, fondurile fiduciare și facilitatea pentru refugiații din Turcia. Și Înțeleg care este dorința, dorința Parlamentului de a avea acces la informare, de a fi informat uh, în legătură cu felul în care banii care ajung pe aceste canale sunt cheltuiți. Și aș dori să vă reamintesc că Comisia, așa cum a afirmat în uh, audierile de la Comisia dumneavoastră și cum uh, a afirmat și la comisiile DEVE și AFET, Vă reamintesc că uh, pe uh, site-ul uh, de la Comisie sunt publicate informații în timp real. Deci comisia, comisia își face treaba. Comisia informează și felul în care banii sunt cheltuiți. Avem date de audit. Ultimul raport a fost trimis Parlamentului 15 septembrie. Mai mult, în fine, dar nu în ultimul rând, în pachetul propus, împreună cu revizuirea la jumătate de parcurs, Comisia propune includerea în regulamentul financiar o prevedere legată de un raport anual sub forma unui document de lucru cu privire la implementare și la uh, performanța fondurilor fiduciare. Deci, mesajul meu principal uh, în legătură cu uh, aceste fonduri fiduciare ele, e că ele sunt un instrument uh, care permit uh, accelerarea reacției noastre în situații de uh, urgență și după aceste situații și sigur că există și control democratic asupra lor. Credem că acest control ar trebui să fie menținut astfel încât Comisia să poată să folosească fondurile fiduciare ca un instrument flexibil Uh, pentru a desfășura acțiuni externe. Mă gândesc, de exemplu, la fondurile fiduciare de la ONU pentru uh, anumite obiective. Și deci, obiectivul nostru este să menținem aceste, acest instrument cât mai simplu. Uh, aceasta ar fi dorința noastră. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că mecanismul pentru refugiați din Turcia nu este un fond fiduciar. E vorba de instrumente care figurează la buget și care fac parte din contribuția la acest, acest mecanism, care sunt gestionate ori direct din uh, instrumentul de preaderare sau din ajutorul umanitar, iar contribuția statelor membre e calculată sub forma uh, veniturilor alocate. Iar acest mecanism nu e decât un mecanism de coordonare care permite punerea în comun uh, a resurselor uh, de la buget și de la statele membre. Acum aș dori să mă refer la amendamentele care vizează cheltuielile administrative. Aș dori să mulțumesc raportorului general, domnului Gaier, pentru propune uh, creditele de angajament, ca creditele de angajament uh, uh, să fie restaurate, deci că revine la propunerea Comisiei. Credem că astfel se recunoaște faptul că Comisia și alte instituții că a dat dovadă de spirit de economie în propunerea din 2017. În ceea ce privește celelalte secțiuni, altele decât Comisia, salutăm amendamentele care țin cont de reechilibrarea posturilor la Parlament și la Comitetul Regiunilor și la Comitetul Economic și Social, iar transferul este echilibrat și este o, s-a găsit o soluție satisfăcătoare, credem noi. Mai există și amendamente care propun transferul cheltu- cheltuielilor pentru uh, reprezentanții speciali, pentru spe, uh, reprezentantul special în Europene la bugetul pentru SAE. Comisia consideră că se poate face un astfel de transfer, mai ales pentru așa numiții reprezentanți special cu dublu mandat, când uh, șeful de delegație este și reprezentant special în uh, zona sau în regiunea respectivă. În ceea ce privește celelalte instituții, mai notăm și faptul că anumite amendamente solicită o creștere a numărului de posturi, mă gândesc mai ales la Parlamentul European și la SAE, Din perspectiva Comisiei, această creștere a numărului de posturi nu reflectă spiritul și litera acordului interinstituțional de a uh, obține o reducere de 5% în 5 ani. În ceea ce privește acțiunile pregătitoare cu privire la apărare, Aș dori să subliniez faptul că acțiunea pregătitoare vizează mai ales cercetarea în domenii care au o legătură cu apărarea, dar nu există nicio legătură directă cu acțiunile militare. O astfel de acțiune pregătitoare se bazează pe un proiect pilot dinainte propus de către Parlamentul European. Unul dintre amendamente propune ca statele membre să financeze aceste acțiuni din punct de vedere avem îndoiel că se poate face, având în vedere că avem de-a face cu acțiuni pregătitoare, fără temei juridic, veniturile alocate, veniturile externe, poate nu vor putea fi folosite în astfel de context în uh, conformitate cu uh, regulile pe care le stipulează regulamentul financiar. O serie de amendamente uh, pun o serie de cheltuieli în rezervă. Există cam 20 de linii bugetare vizate. Condițiile numerate nu au întotdeauna de-a face cu obiectivul de cheltuire a liniilor bugetare relevante. Aș dori să vă reamintesc că toate aceste rezerve nu înlesnesc uh, executarea lină a bugetului și ar trebui să se țină cont de acest, uh, acest aspect. Observație generală cu privire la amendamente care numesc uh, beneficiari speciali uh, în ceea ce privește banii se spune că fondurile europene alocate trebuie să țină cont de o procedură specială și procedura de alocare specială nu ține cont de pre- prevederile și de principiile din regulamentul financiar. În fine, aș dori să mă refer la agențiile descentralizate. Există amendamente care au fost uh, înaintate, iar uh, care vizează o creștere mult, uh, foarte importantă a bugetului pentru Uh, mai bine de 20 de agenții. Aș dori să vă reamintesc în proiectul de buget 2017, Comisia a acordat un tratament special unor uh, agenții care sunt foarte active, mai ales în domeniul uh, migrației și al securității și de aceea aceste aspecte au fost uh, luate în considerare, deci uh, s-a crescut uh, foarte mult numărul de posturi deci personalul acestei agenții a crescut, ceea ce contravine din nou uh, obiectivelor uh, acordului interinstituțional de a obține o tăiere cu 5% a posturilor, nu numai în uh, instituții, ci și în agenții descentralizate. În încheiere, în ceea ce privește procedura, am făcut uh, aceste observații preliminare cu privire la amendamente după deliberările de la comisia dumneavoastră și după sesiunea plenară, comisia va trimite Parlamentului și Consiliului comentarii detaliate cu privire la amendamentele care au fost uh, uh validate de către cele două ramuri ale autorității bugetare și aceste reacții la aceste amendamente și fezabilitatea adoptării lor în ceea ce privește bugetul 2017 vor face parte din pachetul care va face obiectul Comitetului de Conciliere. Domnule președinte, stimați eurodeputați, sper să, ține cont, să țineți cont uh, de observațiile mele în deliberările dumneavoastră și cu ocazia deliberărilor de la bugetul de, concil de conciliere bugetară din noiembrie. Merci, Mulțumesc foarte mult, domnule Freza, pentru că ne-ați vorbit în numele Comisiei despre toate aceste considerații și observațiile dumneavoastră preliminare pe marginea voturilor noastre. Reacții la propunerile de amendament care au fost prezentate de către raportorul nostru general dar poate că ă, dorește ă, și raportorul general să ne facă propria sa prezentare. Înțeleg că ă, mai este nevoie de o activitate suplimentară. Poate că înainte de ora 12.30 poate ajungem să discutăm și proiectul pilot. Poate amânăm o parte pentru după amiază nu aveți observații de făcut? Putem începe votul? Nur, nur ähm, tatsächlich. Da. Trei äh, foarte scurte observații și poate și o remarcă tehnică. Când a fost vorba despre proiectele pilot și măsurile pregătitoare. Am constatat că este un demers deosebit de complex pentru că a crescut de la un an la altul și creativitatea colegilor. Și abordările bugetare nu pot să crească corespunzător. Deci am ajuns într-o situație complicată și dacă vrei să fii echitabil, până la urmă se ajunge la uh, o procedură de eh, vot eh, foarte eh, dificilă. Este vorba și de oameni care pot să facă și greșeli și iată că acum mai avem și o listă suplimentară în legătură cu proiecte pilot care nici măcar nu figurau în amendamente. Deci, ca procedură, lucrurile s-au încălcit foarte tare și poate că reușim că să folosim pauza de prânz pentru a elimina erorile pentru, și pentru că tot vorbesc de erori, în lista de vot mai există unele probleme și aș vrea, înainte de a ajunge la respectiva categorie bugetară, să mă refer la probleme. Noi am constatat de pildă că în, la rubrica 1A există o rezervă solicitată de către Comisia Economică. Este vorba de 6451 acolo figurează un plus, dar ar trebui să punem un minus. Este o scăpare, au sesizat-o colegii de la Econ foarte târziu. Și acum în contextul spuselor domnului director Preza în legătură cu categoriile favorizate. Este uh, greu să fim în compatibilitate cu regulamentul intern din acest punct de vedere, dar există manifestări în situații concrete în care Parlamentul este de părere că trebuie să existe și uh, un sprijin financiar comunitar acest, uh, și noi exprimăm prin acel amendament acest uh, sprijin pe care îl uh, acceptăm. Noi, dacă primim garanții din partea Comisiei că respectivele manifestări pot fi finanțate și din alte surse, nu vom insista asupra acestui amendament, dar vreau doar să clarific ce ne dorim noi. Noi vom înainta acest amendament astăzi. Dar asta este o problemă mai mică de conținut. O problemă mai mare este legată de transparență, de vizibilitatea fondurilor fiduciare și de facilitatea uh, pentru refugiații din Turcia. Amendamentele uh, nu sunt atât de uh, mult legate de problemele pe care le avem noi în a Uh, monitoriza modul în care aceste mijloace financiare sunt uh, valorificate concret. Pentru că dacă ar fi așa, am avea o problemă politică. Dar eu cred că în această instituție este mai degrabă uh, dorința de a clarifica care au fost politicile um, Uniunii Europene care s-au dovedit a fi eficiente uh, pentru ca acest uh, fond fiduciar și facilitățile pentru Turcia să poată uh, Uh, să fie puse la dispoziție. Pentru că trebuie să ne gândim că în relațiile cu uh, organizațiile care se ocupă de politici de dezvoltare uh, pot să demonstreze care este fluxul banilor din bugetul nostru și eficiența lor. Și la rubrica 4 este clar că mulți din Parlament nu sunt foarte fericiți că noi uh, luăm bani din instrumentele pentru dezvoltare pentru a finanța alte măsuri care se dovedesc a fi Uh, absolut uh, necesare. Ne-am dorit ca atare să putem exercita un control, este de altfel competența noastră în Comisia uh, pentru probleme bugetare, pentru că nu doar eu în grupul meu politic, dar și colegii din alte grupuri politice constată că există o mare nemulțumire, că trebuie să aflăm câteodată din mass media că uh, în ce privește fondurile fiduciare, eh, Comisia a luat decizii legate de instrumentele financiare fără ca noi să avem cunoștință despre eh, aceste demersuri, deci să aflăm eh, practic ex post ce s-a decis nu este vorba despre orientarea uh, de conținut a acestor politici, și despre modul în care operăm cu uh, banii uh, comunitari. Din acest punct de vedere, dorim să precizăm că ne dorim ca aceste instrumente pe al căror conținut noi îl acceptăm, să poată fi uh, folosite transparent. Este vorba până la urmă și de uh, comunicare legată de uh, probleme financiare. Dacă noi comparăm acest buget cu cel din 2015, constatăm că încă nu există transparență legată de modul în care banii pentru 2015 au fost folosiți și vrem să știm ce se întâmplă cu banii europeni. Acestea ar fi observațiile mele inițiale și aș propune să trecem la vot. Merci, monsieur le rapporteur général. Mulțumesc foarte mult, apreciez activitatea pe care ați desfășurat-o, dumneavoastră și echipa dumneavoastră, pentru uh, ca acum să putem să acționăm cât mai clar în legătură cu uh, cheltuielile administrative, rubrica 5, agențiile. Și e, uh, acum avem 1A și 1B, după aceea 2, 3, 4, instrumentele specifice, iar dacă vom aborda și punctul 9, ceea ce mai puțin probabil înainte de uh, prânz uh, vom suspenda acest punct. Deci vom trece la secțiile următoare de la 2 până la 10 și după aceea uh, 1 și după aceea plățile. Deci, primul uh, grupaj, secțiunea 3, cheltuielile administrative Deci rubrica 5, cheltuieli administrative. Avem un prim bloc. Conținutul este detaliat în anexa 1. Cine este pentru acest prim bloc? Împotrivă? Abțineri? Acest bloc este adoptat. Cel de-al doilea bloc, detaliat în anexa 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Un al treilea vot în legătură cu un amendament oral al raportorului. Domnule raportor general. Ehm. Da. În ședința coordonatorilor am vorbit despre acest amendament care se referă la ceea ce am aflat în ultimele zile în legătură cu uh, comportamentul doamnei Cross în calitate de fost uh, comisar este o actualitate tristă. Este vorba despre codul de conduită pentru comisari, uh, ce uh, pot ei uh, să mai aibă ca activități secundare în timpul mandatului și care trebuie să fie perioadele așa numite cooling down, de pauză înainte de preluarea altor sarcini. Au fost amendamente din partea verzilor, s-au bucurat de simpatia mea, dar m-am gândit că trebuie să tratăm acest subiect în altă linie bugetară. Și amendamentul oral uh, este în acest sens ca amendamentul verzilor să fie tratat în altă linie bugetară decât aici. Deci, în momentul în care uh, vom reuși să elaborăm un cod de conduită care să fie mai sever. Bun. Deci uh, votăm acest uh, modificare cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar Multe uh, mâini uh, nu au fost ridicate, nicio variantă. Vă propun o verificare electronică um, în legătură cu acest amendament și s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 32 de voturi pentru, 4 împotrivă. Amendamentul doamnei Gresle. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă ridicați mâna, ar fi mai ușor pentru mine. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge. Verificăm. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul. Se respinge 15 voturi pentru 23 împotrivi. Amendamentul din partea EMPL 318 pentru împotrivă abțineri se adoptă. GUE 1612 pentru împotrivă abțineri se respinge în legătură cu rezervele ECON pentru împotrivă abțineri se respinge. Următoarele din partea verzilor pentru împotrivă abțineri se respinge. 829 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, pentru că nu s-au ridicat toate mâinile. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru 18 împotrivă se adoptă. Trecem la agenții. Sunteți pregătiți? Avem un prim amendament care restabilește creditele Comisiei care fac obiectul unei anexe în tabelul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Un al doilea bloc Anexa tabelul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al treilea bloc. Tabelul 3. Pentru. Împotrivă. Ar trebui să verificăm electronic, pentru că din nou nu v-am văzut mâinile deci, pentru al treilea bloc s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru 9 împotrivă, dar vă rog încă o dată să indicați intenția de vot ridicând mâna. Amendamentul 846 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 847 cere 8253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. În legătură cu rezervele 973, verzii 7977, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. În legătură cu observațiile din partea uh, grupului FEM 6165, cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. Următorul cade. 406 con 6465. Pentru? Domnule Fernandez. 406 Econ 6465 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 408 Econ 6467 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul Marinescu 4562 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Rubrica 2. Blanco Lopez 4503. Cine este pentru? Împotrivă. abține Se respinge. Rubrica 3, 1138, GUE 7785 și Ferreira 4820. Caduc pentru că s-a votat în bloc. Deci acest lucru se aplică și la 1140 și la 351. și încheiem în felul acesta. Rubrica 1A. Un prim bloc în legătură cu tablul, tabelul 1 din anexă, ce deci este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un al doilea bloc din Anexa tabelului 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un al treilea bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un al patrulea bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BG pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Un amendament din partea grupului FTD. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. GUE 7696 pentru împotrivă abțineri se respinge. GUE pentru împotrivă abțineri se respinge. GUE următorul, cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. Bögen 9600 pentru împotrivă abțineri, se respinge. BG 9007 Niriada pentru împotrivă abțineri se respinge. După aceea NF și EFTD 7201 și BG cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. NF și FTD, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, sunt respinse. GUE 7733, buget 4768, cine este pentru, împotrivă, ab- sunt respinse. Buget 4334 și buget 4771. Mă scuzați, trebuie întâi să punem la vot separat 4334 cine este pentru. Cine se abține se respinge. GUE 7736 și bugete 4771 cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. Bugete 4200 cu Cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge. NF 8112 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Bugete 4218 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Ample 5619 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. GUE 8401 și bugete 4833 pentru împotrivă. Abțineri se respinge bugete 4345 și bugete 4478 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. ENF 8129 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. CRAN 5918 și ECR 8219 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Vers 7975 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vers 7970 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 6451 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. GUE 7769, bugete 4804 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. GUE 7775, bugete 4810 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FDD 7218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ver 7955 pentru împotrivă abțineri se respinge. NF 8147 pentru împotrivă abțineri se respinge. Cult 6364 pentru împotrivă abțineri. Cine se abține se respinge. Vers 7955 pentru împotrivă abțineri se respinge. Buget 4451 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 4512 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. GUE 8437, buget 4867 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. V 7791 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. V 7791 7991 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Vers 7000, linia 32050102 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și 7971 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. În legătură cu rezervele S și D, 7129 retras, BER 7192 pentru, împotrivă abțineri, se respinge, VER 7192 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Și observațiile, linia 020201. 1087 uh, GUE, 4769 GUE, ci pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 4331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 4227 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri. Cred că verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Opiniile sunt împărțite, deci se respinge. Bun. 4650 pentru împotrivă. Nu a ridicat toată lumea mâna. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 200 de voturi pentru 16, 4332 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 4272 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 309 empl pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum în legătură cu linia 020501, amendamentul 1174 și 4857, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 311 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 17 pentru, 22 împotrivă, 346 fem pentru, împotrivă. Abțineri, cred că se adoptă. 312 MP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 329 MP cu un amendament oral din partea raportorului. Nu era vorba doar de o modificare tehnică, domnule președinte, pentru că nu trebuie să majorăm aici linia bugetară. De aceea trebuie să operăm o modificare în observații, astfel încât și angajamentele să fie cuprinse. Bun, astfel amendat, amendamentul 329, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 156 agri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286 tran pentru, împotrivă, verificăm. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și de aici vocile sunt împărțite, se respinge. 4909 de deli și 3300 bugete, nu mă scuzați, 3.300 uh, bugete pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă 21 de voturi pentru 19 împotrivă. 4909. Se respinge. Nu, nu e caduc. 4909 pentru Deci a devenit caduc. 964 verzi. Pentru? Caduc de asemenea. 4908 Deli. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 400, 4275 eh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 4365 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4289 pentru, împotrivă, se respinge. Și am încheiat lista pentru 1A. 1B. Slavă Domnului! un compromis. Avem mai întâi un uh, compromis, vot în bloc. E vorba de tabelul 2 în anexă. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. La linia 040262, buget 4343, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Buget 4230 pentru. Împotrivă abțineri se respinge, NF 8124 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La linia 13030601, buget 4585 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Buget 4375 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ECR 8226 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 4376 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica totuși prin vot electronic. S-a deschis votul. Scrutin e clos. S-a închis votul. Îmi cer scuze, se respinge cu o majoritate clară. Buget 4377 uh, pentru, împotriva. Abțineri. Se respinge. Buget 4379 pentru, împotriva. Abțineri. Se respinge. Rezerve. Buget 4494 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Buget 4495 pentru, împotrivă, se respinge. 4496 pentru, împotrivă, se respinge, dar vom verifica totuși prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul? se respinge, 30 voturi împotrivă și 9 pentru. 7893 alde, retras, buget 4497 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, buget 4498 pentru, împotrivă, respins, buget 4499 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, buget 4276 pentru, potrivă, abțineri se respinge, buget 4500 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trei mii 4, linia 0602-0104, cine pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Sunt prea multe voturi, e un vot în plus de la PPE. Deci trebuie să uh, retrageți un, uh, un vot. Acum e în ordine. Se respinge. 23 de voturi împotrivă, 17 pentru. De la vers 7968 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Buget 4274 uh, pentru, împotrivă. Verificăm uh, prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Um, 20 la 20. Emplă 5680. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FAM 6160. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 6161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 6162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 6163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Linia 040264 Youth Employment Initiative. Amendamentul buget 4762 pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 22 voturi împotrivă, 17 pentru. GUE 7722 pentru. Nu este identic. Trecem la M 5674, sprijin suplimentar pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Buget 4492 pentru, Împotrivă. Verificăm. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins 24 de voturi împotrivă, 16 pentru. Două amendamente identice. Buget 4760 66 și GUE 7726. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se resping. Amendamentele identice M 5618 și PP 7443 pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă 22 de voturi pentru, 17 împotrivă. Buget 4277 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Două amendamente identice 4734 și 7689 pentru, împotrivă. Abțineri. Sunt respinse. Și am terminat Astfel, um, rubrica 1B. Și acum vom vota în legătură cu rubrica 2. Un prim bloc face obiectul uh, tabloului din anexă 1. Cine-i pentru? împotrivă Abțineri se adoptă. Al doilea bloc, tabelul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Al treilea bloc, tabelul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum voturile separate. Linia 05010601, buget 4349, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4544 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. la ligne 050205. Linia 0502 GUE uh, și băgi 4879 uh, pentru împotriva abțineri se respinge. 7738 și 4773 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 7739, 4774 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 7740, 4775 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 4269 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping se respinge. 4351 și 4461 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 7744 și 4779 <laughs> pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 4226 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 4352 și 4462 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 4231 pentru, potriva, abține, se respinge, 7741, 4776 pentru, împotriva, abține, se respinge. 4524 pentru, împotriva, se respinge. 4353 și 4463 pentru, potriva, abține, se respinge. 4464 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7745 și 4780 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4523 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7746 și 4781 pentru împotriva acțiunii sunt respinse. 7746 și 4782 pentru, împotriva abțineri se resping. 7748, 4783 pentru, împotriva abțineri se resping. 7749 și 4784 pentru, împotriva abțineri se resping. 4465 pentru, împotriva abțineri se respinge. 7754, 4789 pentru, potriva, abțineri, sunt respinse. 7751 4786 pentru, împotriva, se resping. 7752 și 4787 pentru, împotriva, abțineri, se resping. 4293 pentru, împotriva abțineri se resping. 8872 și 4900 pentru împotriva abțineri sunt respinse. 7753 4788 pentru împotriva abțineri sunt respinse. 4466 pentru împotriva abțineri se respinge. 7886, 4303 pentru, împotrivă, abțineri, sunt respinse. 4222 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează o serie de amendamente pe care le-am putea vota poate în bloc 4468, 4469, 4470, 4471, 4472 și 4473. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 4474. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7755 și 4790 pentru. Împotrivă. Abțineri respinse. 7756, 4791 pentru, potrivă, abțineri respinse. 4525 pentru, împotrivă, abțineri respins. 4354, 4477 pentru, împotrivă, abțineri respinse. 4223 pentru, Împotriva, abțineri, respins. 7887, 4302 pentru. Împotriva. Verificăm. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 32 de voturi împotriva, 8 pentru. 8132 pentru. Împotriva abțineri respins. 8460 pentru, împotriva, abțineri respins. 4235 pentru, împotriva, abțineri respins. 7767 și 4802 pentru, împotriva abțineri respinse, 4373 pentru, împotriva abțineri respins, 8462, 4890 pentru. Împotrivă. Abțineri se resping. 8449, 4879 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 4523 pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic. Să a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 24 de voturi pentru și 13 împotriva. 6081 pentru. Împotriva. N-ar fi rău să ridicați mâna când uh, vă solicit să votați. 6081, deci cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, mulțumesc, se respinge. 6166, văd pe părți. Prima parte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 19. Une pause musicală. O mică pauză muzicală. 6167. Vot pe părți, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte, pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul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 Începem cu niște voturi în bloc. Mai întâi e vorba de anexa, de tabelul 1 din anexă, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, al doilea bloc, tabloul 2 din anexă, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum um, al treilea bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și urmează acum voturile separate. șapte mii șapte sute paisprezece și patru mii nouă pentru împotriva țineri se respinge 7223 pentru împotrivă abțineri se respinge 6709 6401 pentru împotrivă abțineri se adoptă 7771 4812 pentru împotriva abțineri se respinge 7767 4812 nu 7225 pentru împotriva abțineri se respinge 7227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7780, 4715 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4240 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7700. Doriți să verificăm? Patru, uh, votul pentru amendamentul 4240 s-a deschis votul. Chacun a-t-il voté? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 22 de voturi împotrivă, 15 pentru, 7786, 4281, 4821 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 8463, 8491 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 4394 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 8406, 4838 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4395 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8417 și 4839 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8408 și 4440 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8245 pentru, împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Prea multe voturi de la PPE. Exagerați cu majoritatea dumneavoastră. PPE a votat toată lumea. Se adoptă 21 de voturi pentru, 17 împotrivă. 7548. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8416 și 4447 pentru împotriva abțineri se resping. 8417, 4848 pentru, împotrivă, abțineri respinse, 7963 pentru, împotrivă, abțineri respins, 7964 pentru, împotrivă, abțineri respins, 4210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4398 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8418, 4849 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 4532 pentru, împotrivă, abțineri respins, 8412, 4843 pentru, împotrivă, abțineri respinse, 8413, 4844 pentru, împotrivă, abțineri respinse, 8410, 4842 pentru, împotrivă, abțineri respinse. 8149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4533 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8410-4442 eh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7976 pentru, împotriva, abțineri, respins. 8420, 4851 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4239 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4401 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6092, 7793 și 4828 pentru, împotrivă, abțineri respinse, 5455 pentru, împotrivă, abțineri respinse. În legătură cu rezervele, 8802 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum în legătură cu remarcile 6417-110 pentru, potrivă, abțineri. Nu ridică toată lumea mâna. Așa că vă invit să folosiți consolele. S-a deschis votul. E vorba de 6417 și 7110. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi la 8. 8406, 4138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6172 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar ar fi bine dacă ați ridica mâna atunci când uh, Vă invit să o faceți. 8418, 4849 identice. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. 8149 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 7000 173, uh, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, verificăm prin vot electronic. Să deschis votul. E Eh ben, c'est repoussé, 19 voix contre. Se respinge 19 voturi la 19. 6707 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6700 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pardon, il est tombé. Nu, a devenit caduc. 6380. 6391 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4271 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7, 6702 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9003 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7793, 4828 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 7704, 4749 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 6150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 5456 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6159 pentru, împotrivă, verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. Il est repoussé par 20 voix contre 19. 6159 pentru. Împotrivă. Nu, am votat deja 6159, îmi cer scuze, spune președintele, 4548 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se respinge 20 uh, împotrivă și 19 pentru, 5455 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ainsi donc, nous en avons terminé pour le... Și astfel am terminat rubrica 3. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Depré. Euh, domnule președinte, da, domnule Depré. Am putea face o pauză de 5 minute ca să ne dezmorțim puțin, să luăm o cafea sau uh, să satisfacem anumite nevoi tehnice. 5 minute, nu mai mult. Președintele. Da, mi se pare o propunere sănătoasă. Ca să ne concentrăm și mai bine după aceea. Nu există obiecții din partea președintelui și nici a colegilor. 5 minute, ă, de deci, în general, ă, aia înseamnă 10, deci ne întâlnim la 11 și un sfert fix. Thank you.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

Dragi colegi, aș dori să vă informez sau să vă propun să continuăm cu rubrica 4 în această dimineață, instrumente speciale și celelalte secțiuni. Și dacă reușim să încheiem voturile la aceste trei uh, rubrici, uh, ne putem opri pentru pauza de prânz și după masă, la ora 15, vom vota secțiunea 1, bugetul Parlamentului European. Cred că Hans Geier ne-a explicat cum stau lucrurile cu proiectele pilot și cu acțiunile pregătitoare și deci că vom vota ca să respectăm uh, regulile de procedură. La sfârșit vom vota, deci, plățile. Și după aceea vom relua celelalte puncte de pe ordinea de zi. Însă, vă mărturisesc că nu rezist, rezistă ispitei de a vă vorbi despre această comunicare pe care ați primit-o, conform căreia doamna Cristalina Georgieva va fi candidata la postul de secretar general al ONU. Guvernul său a confirmat faptul că intenționează să prezinte oficial candidatura doamnei uh, Georgieva. Nominația doamnei Georgieva lorsqu'elle s'attaque și o cunoaștem pe doamna Gheorgheva, știm cu câtă hotărâre abordează orice proiect. Sunt uh, sigur că va fi foarte eficientă în abordarea acestei uh, candidaturi și sunt sigur și de asemenea că va uh, lua o lună uh, de uh, vacanță ca să își pregătească uh, candidatura îi urăm mult succes, dar pe noi asta ne afectează pentru că atunci când vom discuta bugetul 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual, doamna Georgieva, a cărei, hotărâ, a cărei hotărâri, ambiții și uh, flexibilități o cunoaștem, Uh, ne va lipsi. Deci avem o veste bună și o veste proastă. Deci vestea bună este că doamna Georgieva este candidată la uh, ONU. Vestea proastă este însă că nu va mai uh, face parte din echipa de negociere pentru buget, pentru că această negociere cred că va fi destul de dificilă. Am mare încredere în um, raportorii generali, am mare încredere în colegii care vor participa la conciliere. Domnul Depre. Domnule președinte, și eu mă bucur de această veste pentru doamna uh, Georgieva, o apreciez enorm pe această doamnă. Uh, în ce privește concediul său, e vorba de informații oficiale sau uh, sunt doar zvonuri? Uh, îmi imaginez că dacă uh, doamna comisar va lua concediu peste două luni, sunt sigur că comisia va desemna uh, o persoană, deci un supleant. <laughs> Nu îmi imaginez că în această fază atât de importantă a negocierii bugetare comisia nu va trimite pe nimeni. Deci, uh, în orice caz ne-ar interesa această informație. Președintele, domnul Oettinger, o va înlocui pe doamna Georgieva. A, deci este o decizie. Avem de a face cu o decizie. Dar de ce nu ne-ați spus așa, domnule președinte? Președintele, tocmai am primit informația, este caldă călduță. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc în limba portugheză. Mă bucur și eu că doamna comisar Gheorgheva uh, a reușit uh, deci, să obțină această numire în postul de candidat uh, la funcția de secretar general ONU. Sunt, uh, știu că există o procedură care trebuie să fie respectată. Doamna Georgieva va trebui să treacă prin această procedură și sper că ea va reuși să respecte această procedură precum ceilalți candidați. Comisarul care în lipsa ei se va ocupa de buget va trebui să <laughs> uh, beneficieze de un curs de formare, de un training, ca să facă față acestei negocieri aprige care ne așteaptă. Cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru 2017 și revizuirea cadrului financiar multianual. M-ar interesa în orice caz să văd ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Având în vedere că doamna anunțul oficial a fost făcut, aș dori cu această ocazie să salută tot ce a făcut în funcția sa de comisar pentru bugete până acum. Dar e ușor de înțeles că doamna comisar va fi înlocuită de un alt comisar, de domnul comisar Oettinger ceea ce va duce la o instabilitate însă în instituțiile europene. O instabilitate la Comisie, într-un moment cheie în care va trebui să negociem bugetul pentru 2017. Noul comisar însărcinat cu bugetul va fi competent, nu pun la îndoială competența sa, sper că va fi la înălțime. N-am nicio îndoială în acest sens. Deci, eu îi transmit uh, mult succes uh, doamnei uh, Gheorgheva și sper că lucrurile vor evolua pozitiv. în negocierile cu comisarul Oettinger să sperăm că va fi la înălțimea misiunii care va fi încredințată. În orice caz, suntem dornici și noi și suntem dispuși să-l ajutăm. Aici uh, iau cuvânt în uh, mod uh, personal, dar doream să subliniez acest lucru ca reacție la comunicarea pe care tocmai ne-ați făcut-o, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Novakov, pentru o intervenție succintă, pentru că nu o să ne petrecem dimineața discutând despre consecințele uh, unei probabile plecări a doamnei uh, Gheorgheva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că uh, numirea și posibila uh, numirea doamnei Gheorgheva este o veste extraordinară pentru Comisia Europeană, pentru Uniunea Europeană și pentru noi Comisia Bugetară. Eu îi țin pumnii și sunt uh, sigur și uh, eu sunt sigur că ea și echipa sa vor transmite toată expertiza lor uh, domnului comisar Oettinger și sunt sigur că nu vom asista la un dezechilibru instituțional. Va fi o veste bună și pentru Bulgaria, domnule Novakov. Domnul Freza, sunt sigur că nu a prevăzut să-și depună candidatura la uh, ONU, nici doamna Calvinio. Alors, nous reprenons nos votes. O luăm de la capăt cu voturile. Heading 4. Un premier bloc. Titlul 4. Un plin bloc. Uh, tabela 1, și care restabilește creditele prevăzute chiar de doamna Georgieva. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al doilea bloc, tabelul 2. Pentru. Pentru. Această veste văd că v-a cam blocat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Tabelul 3. Blocul 3 pentru. Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Al patrulea bloc. Tabelul 4 din anexă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al cincilea bloc, tabelul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la voturile separate. Amendamentul 7614, 4671. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, e respins. 7232 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4475 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7751, 4792, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8120, 7758, 4221, 4793 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7233 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4378 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4380 pentru împotriva abțineri respins. 4387 pentru împotrivă abțineri respins. 7710 4755 pentru împotrivă abțineri respins. 8465 4893 pentru împotrivă, abțineri, respins. 8466, 4894 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7711, 4756 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4410 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 7713, 4758 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 7235 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4412 pentru, împotrivă. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru sau împotrivă. Vot electronic ca să vă mai dezmorțiți. Și votăm 4412. 4422, spune președintele. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 de voturi împotrivă, 5 pentru. 4424 pentru. Da, pentru. împotriva, abțineri. Se respinge. 4427 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4428 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7236 pentru, împotrivă, abțineri, 7714-4759 pentru, împotrivă, Abțineri? Respins. 4433. Împotrivă. Uh, mâinile nu se prea ridică. Șapte mii, uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4434 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4434 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 8162, 4219 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 7238 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 7240 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Rezervele acum. 6677 pentru împotrivă abțineri e respinsă. 8236 Avem două voturi aici. Prima parte, rezerva 45%. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, e respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Remarce acum. 4278. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic. Nu prea e clar. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A închis vot. S-a închis votul. 29 de voturi împotrivă, 7 pentru. 5321 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4279 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4280 pentru, împotrivă, verificăm. 4280. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă 20 de voturi pentru, 17 împotrivă. 6682 pentru, împotrivă, se adoptă. 4491 pentru, împotrivă, verificăm. S-a uh, deschis votul electronic. Scrutin est Vous n'avez pas la parole.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 4.480, pentru. Nous votons maintenant sur le... Votăm acum 7459, 4480. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul. Se respinge. 25 voturi împotrivă, 12 pentru 7, 5981. Cine e pentru? S-au ridicat trei mâini. Împotrivă. Văd mai multe mâini. E respins. 4281 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7460, 4481 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4282 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7461, 4479 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4490 pentru, Deci 4490, un uh, amendament al domnului Fernandez. A, un alt Fernandez, ok. Îmi cer scuze, spune președintele. Cine e pentru 4490? Împotrivă? Verificăm electronic. Scrutin clos. S-a închis votul. Respins. 20 de voturi împotrivă, 17 pentru. 4283 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7462 și 4482 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. 4489 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. Deci votăm 4489. S-a închis votul. E respins pentru că avem 18 voturi pentru, 18 împotrivă. 5987 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 5987. Scrutin e S-a închis votul. 4284 pentru, împotrivă, aveți probleme cu mâinile, nu puteți să le ridicați? 4284. Cine e pentru? Împotrivă? Verificăm atunci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 pentru, 17 împotrivă. 7463, 4483. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic, din nou, îmi cer scuze, dar dacă nu ridicați mâna, asta e. S-a închis votul. Respins. 13 pentru, 26 împotrivă. 5983 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. 6027 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 7464, 4484. Pentru împotrivă, respins. 5984 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a închis votul. Respins. 24 de voturi împotrivă, 13 pentru. 4547 pentru, împotrivă, votăm electronic, nu e foarte clar. S-a închis votul. Da, într-adevăr, <laughs> e respins. 7465, 4485. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 5985. Cine e pentru? Împotrivă. Respins. 4552. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19, deci respins. 4546 pentru, împotrivă, Nu, toată lumea ridică mâna, deci votăm electronic. S-a închis votul. Respins. 19 voturi împotrivă, 18 pentru. 7466, 4486 pentru. Împotrivă. Abțineri respinse. 7467, 4487 pentru, împotrivă, sunt respinse. 4285 pentru, împotrivă, respins. 5357 pentru, împotrivă, se adoptă. 7468, 4488 pentru, împotrivă, respinse. 5986 pentru, împotrivă. Controlăm, votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 16 pentru, 16, 21 eh, împotrivă. 7794, 4829 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci am încheiat cu rubrica 4. Trecem acum la instrumentele speciale. 4347, 4307 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 5623 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 8238 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 8238 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. În legătură cu 8238. S-a închis votul. Bun. Multe voci împotrivă, 6 pentru, 31 împotrivă. 7118 pentru, împotrivă. Verificăm electronic din nou. S-a închis. se respinge 23 de voturi împotrivă, 15 pentru, 7118 pentru, mă scuzați, spune președintele, 5655. 5655 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Îmi cer scuze. Se adoptă. 8448 și 4878 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7341 6565 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6017 pentru, împotrivă, verificăm, verificăm electronic. Îmi cer scuze, nu, este caduc. Da, se face simțită oboseala. În legătură cu observațiile 5623 pentru împotrivă, se respinge. Și două amendamente identice, 1448 și 4878 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Trecem la o altă secțiune.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 Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să amintesc colegilor care votează că la sesiunea plenară de la Strasburg am avut o dezbatere privind poziția Consiliului și uh, mi-a fost acordat mandat din partea colegilor din Comisia pentru Bugete. Mi-am făcut cunoscută dorința de a rectifica bugetul la toate liniile bugetare la care Consiliul a operat tăieri. Și ținând seama de votul de astăzi, doar Serviciul de Acțiune Externă uh, mai are o serie de detalii asupra cărora doresc să mă refer amendamentul din partea AFET de a crea o rezervă de o jumătate de milioane de euro pentru o forță de comunicare strategică, din punctul meu de vedere, din perspectivă bugetară, nu are niciun rost. Pentru că noi când am decis că de aceste uh, poziții este nevoie, nu am făcut-o doar pe hârtie, este nevoie de oameni care să se ocupe de uh, aceste probleme care sunt de importanță crucială. Să ne gândim la evenimentele din Ucraina și la campaniile hibride care au fost lansate împotriva Uniunii Europene. De aceea i-aș ruga pe colegi să voteze împotriva amendamentului și uh, să marcheze astfel și pe lista de vot opțiunea. După aceea, domnul Gaier și eu am înaintat un amendament oral la linia bugetară 1100 care se referă la salarii și vom supune la vot acest amendament înainte de amendamentele AFET în legătură cu crearea a 30% din bani eh, ca rezervă. Este important să vă spun că amendamentul oral este rezultatul negocierilor cu domnul Brok și cu doamna vicepreședintă uh, Mogherini și Comisia AFET a declarat că dacă amendamentul oral va fi adoptat, atunci uh, uh, această solicitare de creiere rezerve din diverse linii bugetare nu ar mai fi necesare. Deci, având aceste propuneri constructive, uh, cred că pot să mă opresc aici. Merci, Mulțumesc, domnule Taro. Primul vot este un vot în bloc care se referă la credite pentru Curtea de Justiție Europene și Curtea de Conturi și Ombudsman. Și uh, uh, Serviciul European de Acțiune Externă, echipa supervizorilor și în ce privește aceste credite, vă întreb cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Consiliul European trei amendamente care ar putea fi votate în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse. În ce privește Curtea de Justiție? Amendamentul 8244. Pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8243 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. În legătură cu Curtea de Conturi, un prim amendament, 4642, urmat de 4645 un al treilea 4646, ar putea fi votate toate trei în bloc. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, sunt adoptate. Referitor la Consiliul Economic și Social European, un amendament 7313 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8239 pentru, Bun, da, ă, se menține pentru că primul a fost adoptat. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7314 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul uh, uh, 1314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7101. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 7315 și 7316, care ar putea fi votate împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7102 pentru, împotrivă, abține, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de 6 împotriva, împotriva 12, 8240 și 7317 și următoarele 7318, 7319, 7320, 7321 și 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Planul de clădiri 1454. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comitetul Regiunilor Amendamentul 7104. Cine este pentru? Împotrivă. A, se adoptă. 7323 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8241 pentru. Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Mă scuzați, se respinge, nu, se respinge. 7324 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1454 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7325 și 7326 împreună pentru, împotrivă, se respinge. 7327 pentru, împotrivă, se respinge. 8242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7328 și 7399 în bloc, pentru, împotrivă, se respinge. 7106 și 4647, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7330 și 7331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7107 pentru, împotrivă, Am unele îndoieri de aceea verificăm mai bine electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 de voturi pentru, 15 împotrivă. 1404 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Serviciul de acțiune externă. Cu uh, un vot în bloc pentru amendamentele 2801, 802, uh, vot în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3005. Nu se supune la vot. 5359. Cine este pentru? Împotrivă. Din nou, nu ridicați mâna. Deci supunem la vot din nou amendamentul 5359. Pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 7335 și 7336, vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7340 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Observații și rezerve. Raportorul Gaier a menționat amendamentul oral. Mai dorește domnia sa să adauge ceva? Nu. Domnule președinte, a fost amendamentul oral la care colegul meu a făcut trimitere, am acționat împreună pentru a încerca să rezolvăm și uh, amendamentele din partea AFET și uh, spre mulțumirea și a comisiei noastre, o scrisoare a doamnei Mogherini ne-a dat satisfacție. Bun, atunci să pun la vot amendamentul oral. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Mulțumesc. Opinii contrare? Abțineri nu sunt, deci se adoptă. 5359, compatibil cu amendamentul oral precedent. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 5300 eh, care se referă la o serie întreagă de linii bugetare. Va fi un vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceste amendamente sunt respinse. Și în felul acesta am încheiat voturile programate pentru această dimineață. Vom suspenda lucrările noastre și le reluăm după amiază pentru bugetul Parlamentului, pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare și pentru plăți și cred că în această după-amiază vom putea examina rapoartele care au fost programate pentru mâine dimineață și dacă reușim să încheiem lucrările noastre în această după-amiază, vom putea renunța la ședința de mâine dimineață. Dacă nimeni nu dorește să intervină, suspendăm ședința. Da.